Mulțumesc, domnule președinte. Cer scuze. E un lucru care mi s-a întâmplat acum câteva minute chiar aici afară. Am ieșit din sală și am văzut încă de azi dimineață un tablou care cred eu că e blasfemiator. Este Isus Hristos eh, eh, într-o poziție obligă cu o femeie goală lângă el. Am cerut ca acest tablou să fie îndepărtat, dar nu mi s-a răspuns, așa încât am dat eu jos tablou și l-am dus la responsabil. Un uh, domn uh, din forțele de securitate m-a tratat ca pe, un, ca pe un delinvent. Dar mă scuzați, va veni papa aici peste o lună. Putem avea acest uh, tablou blasfemiator? E o rușine. Cei care sunt catolici ca mine trebuie de fiecare dată trebuie să se simte insultat văzând astfel de lucruri. Dacă eu voi ieși de aici voi vedea din nou acel tablou pe perete, din nou voi dori să-l dau jos. Pentru că religia mea îmi impune uh, Uh, nu, nu poate să mă lase să văd un lucru pe care nu-l accept. Trebuie să respectăm toate celelalte religii. Mă întreb, dacă ar fi fost Mahomed cu o femeie goală, nu s-ar fi spus nimic? Religia creștină, catolicii, nu pot în continuare să vadă lucruri de acest tip. Asta vreau să spun, că m-au tratat ca pe un delinvent. Chiedo scuze, le chiedo scuze, signor... Îmi cer scuze, domnule președinte. Am vrut doar să spun asta, pentru că mă așteaptă afară cei de la siguranță. Also, Sie haben für eine Meldung zur Geschäftsordnung eine Minute Zeit und äh, ich glaube, es war bereits. Bun, ați avut un minut la dispoziție pentru punct de procedură și cred că din primele secunde a fost foarte clar despre ce vorbeați. Așa încât o să fac următoarea sugestie. Dacă dumneavoastră vă considerați insultat, vă sugerez să luați legătura cu chestorul